Așadar, dragi colegi, haideți să începem din nou. Ultima, ultima jumătate de sesiune înainte de vacanța de vară. And uh, hopefully there will be some further Sperăm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 So, because I think uh, on item 14 is... Uh... Punctul 14 e foarte important, e vorba de schimbul de opinii cu Organizația Internațională a Muncii, cu doamna Corin Varga, care urăm din nou bun venit. Când e vorba de acorduri comerciale, de fiecare dată vorbim de implementarea și ratificarea convențiilor uh, OIM. Pentru a putea avea un acord comercial uh, echitabil. Anul acesta, pe 28 iunie, a avut loc conferința internațională a muncii și am avut un raport în legătură cu situația cu cazurile a 23 de țări. Pentru comisia noastră e foarte relevant, mai ales atunci când e vorba de acele țări cu care urmează să se încheie acorduri comerciale și discuțiile aceste convenții sunt foarte importante. Deci avem acum un acord comercial care urmează să fie semnat cu Japonia. Nu sunt uh, semnate două convenții, ci 105 cu privire la munca forțată și 111, una și mai relevantă, cea privitoare la discriminare la locul de muncă. Dialogăm cu autoritățile nipone pentru a le arăta clar că avem nevoie de un uh, angajament cu Vietnamul și cu Singapore. Există trei convenții OIME care nu au fost semnate de aceste țări. Și vă puteți închipui că Parlamentul European nu va adopta ușor acorduri comerciale în cazul în care nu sunt respectate standardele cu privire la muncă. <clears throat> Deci acest schimb de opinii cu OIM este foarte important. Doamnă Varga, vă mulțumesc că ați venit și vă dau cuvântul. Thank you very much, Chairperson. Good afternoon, everyone. I... Bună ziua tuturor, sunt Gorin Varga, directoarea Departamentului pentru Standarde Internaționale de la sediul OIM de la Geneva. Vorba de departamentul care, printre altele, se asigură că toate sistemele de supraveghere ale OIM funcționează bine și își respectă mandatul. Așa cum a menționat domnul președinte, tocmai a avut loc conferința internațională a muncii în iunie la Geneva, la care Departamentul pentru Standarde Internaționale a discutat 24 uh, de cazuri individuale. Vă pot raporta cu plăcere că anul acesta am avut niște discuții constructive și fructuoase cu majoritatea țărilor care au trebuit să vină în fața noastră și să ne ofere informații în legătură cu problemele lor legate de respectarea standardelor ratificate. Înainte de a vă împărtăși informații specifice anumitor țări, informații care cu siguranță vă interesează, aș vrea să vă menționez că în privința rezultatului studiului făcut, s-au solicitat șapte misiuni de comitetul cu privire la aplicarea standardelor ca follow-up la discuții, o misiune la nivel înalt în Algeria și șase misiuni de contact direct care vor fi uh, făcute de birou în Bahrain, Bolivia, Honduras, Malaysia, Myanmar, respectiv Nigeria. Domnule prește, v-aș sugera să vă dau câteva informații în legătură cu vreo 8 țări care cred că vă interesează pe dumneavoastră mai mult, după care, bineînțeles, aș răspunde cu mare plăcere la orice întrebări. Și voi încerca, bineînțeles, să nu vorbesc prea mult. Ați menționat Japonia. Pe cu Japonia. Japonia a venit în fața Comitetului cu privire la aplicarea standardelor cu privire la Convenția 87 mm, legată de negocierile colective de muncă. Convenția ratificată de Japonia în 1965 și de șase ori a venit în fața Comitetului de aplicare a standardelor cu privire la acest lucru, ultima oară în 2008. Chestiunile discutate au fost chestiuni ce țin de nerespectarea convenției, refuzul dreptului uh, organiza, uh, funcționarul public de a se organiza, de asemenea, au fost uh, chestiuni ridicate în discuție de sindicate cu privire la funcționarea procedurilor compensatorii pentru lucrătorii care nu au dreptul să ducă la bun sfârșit uh, acțiuni uh, de protest. Japonia a guvernat, ne-a informat că a făcut un studiu în ianuarie pentru a identifica problemele legate de funcționarea Comitetului Bombierilor. Bombierii sunt printre cei care nu au dreptul de asociere pentru a găsi o soluție și un eventual plan de îmbunătățire a funcționării. Și ne-au spus că au făcut asta consultându-te cu angajații și angajatorii. Comitetul de aplicare a standardelor a luat act cu îngrijorare că aceste probleme au fost uh, Uh, ridicate în discuție de zeci de ani de zile de comitetul cu privire la aplicarea standardelor și sunt niște probleme care nu se soluționează. Și s-a cerut ca guvernul nipon să ia niște acțiuni concrete. Mai precis, guvernului s-a solicitat să vină cu un plan de acțiune, cu un calendar clar plan pe care să-l elaboreze cu partenerii sociali pentru a implementa recomandările Comitetului OIM cu privire la aplicarea standardelor și să raporteze înainte de noiembrie 2018 în fața Comitetului de Experți. Cei care nu știu ce e Comitetul de Experți, acesta alcătuind din 28 de experți independenți personal de la OIM și se întâlnesc în ianuarie și în decembrie la OIM și revizuiesc uh, rapoartele făcute de guverne cu privire la implementarea standardelor. În raportul său, ca reacție la concluziile acestui comitet și um, mai este o, încă o problemă și anume că înainte, că, înainte de posibilitatea de a-și modifica legislația au nevoie de sprijin din partea cetățenilor niponi. Deocamdată ei consideră că nu există sprijin din partea populației pentru a face aceste modificări eh, legislative. Continuăm discuțiile cu guvernul nipon, așa cum am făcut-o de foarte mult timp. Și acum, dacă îmi permiteți, Mexic. Înțeleg că v-ar putea interesa. Mexicul a venit în fața acestui comitet eh, cu privire la Convenția 87, de dreptul de asociere și negocieri colective – ratificată de Mexic în 1950. Ultima oară au venit în 2016 pe același subiect, de destul de recent. Problema nerespectării ținea de libertățile civile și de faptul că se comit acțiuni violente la adresa sindicaliștilor, inclusiv asasinate, problema protejării contractelor, și de asemenea probleme legate de pluralismul sindical în, acțiune, în organele statale și posibilitatea acestora de a alege lideri sindicaliști. Comitetul cu privire la aplicarea standardelor în concluziile sale, deci după ce a ascultat atent uh, guvernul mexican, care s-a implicat foarte constructiv la această conferință și comitetul, uh, deci a cerut acțiuni, s-au solicitat acțiuni uh, legislative, reformă constituțională, legislativă și s-a cerut guvernului să raporteze în legătură cu acțiunile sale până în noiembrie anul acesta. După cum v-am spus, guvernul mexican s-a implicat uh, foarte mult, s-a implicat și cu uh, Uh, biroul nostru, deci eu cred că aceste modificări legislative vor veni. Acum, câteva cuvinte cu privire la Myanmar, care a venit în fața comitetului, tot uh, cu privire la aceeași convenție 87, ratificată în 1955. De 18 ori a fost uh, în fața acestui comitet uh, Myanmarul. Deci iată că e o discuție dificilă pe care o poartă guvernul din Myanmar cu Organizația Internațională a Muncii, mai exact Comitetul de Aplicare a Standardelor. Era vorba de libertățile civile, noua lege cu privire la dreptul la manifestații pașnice și la asociere pașnică. Aici există restricționări grave la dreptul de a organiza activități fără intervenția sindicaliștilor. Reforma muncii, reforma legislației muncii pe care ați uh, urmărit-o de aproape și care dă rezultate uh, foarte anevoios, deci mai trebuie stabilite mm, legi cu privire la mai multe chestiuni. Există acele zone economice specifice și lipsesc garanții de pline în ceea ce este dreptul la asociere pentru muncitorii care lucrează în zonele economice speciale. Comitetul și de data aceasta și-a exprimat îngrijorarea și a regretat faptul că nu s-au înregistrat progrese reale în ceea ce este modificarea legislației muncii și a diferitelor prevederi subliniate de Comitetul de Experți de ani de zile. I s-a solicitat Myanmarului uh, uh, să accepte o misiune de contact direct care să aibă loc înainte de iunie și să raporteze din nou uh, Comitetul de Experți până la sfârșitul anului. În marginea conferinței am avut discuții cu guvernul pentru a pregăti acea misiune de contact direct. Guvernul își dorește să să facă progrese în ceea ce este cooperarea și, în mod public, au adus mulțumiri tuturor guvernelor, inclusiv guvernelor din statele membre, pentru faptul că uh, îi sprijină pe calea reformă și și-au confirmat intențiile de a colabora cu OIM-ul pentru ca legislația muncii să progreseze. Deci e ceva ce urmărim foarte îndeaproape. Acum, o țară europeană, Georgia, a în fața CEAS cu privire la Convenția 100, salarizare egală, ratificată în 1993. Niciodată nu a mai venit Georgia cu, în fața comitetului pe această problemă. Deci e problema salarizării egale. În primul rând e vorba de faptul că nu există legislație care să instituie acest principiu al salarizării egale pentru muncă egală. Și există și o legislație specifică cu privire la funcționarii publici care oferă o interpretare foarte restrânsă în ceea ce privește salarizarea egală și acest principiu. Guvernul a informat comitetul că a adoptat un program național pentru a monitoriza principiul non-discriminării și al promovării salarizării egale în Georgia. În același timp a recunoscut că încă trebuie să acopere anumite lacune legislative. Au recunoscut de asemenea că inspecțiile la locul de muncă se concentrează mai ales pe siguranță și sănătate la locul de muncă și nu neapărat uh, pe alte condiții de angajare, cum ar fi salarizarea egală. Comitetul de aplicare a standardelor, CAS, i-a cerut guvernului să ia măsuri de punere în aplicare corecte și să instituie mecanisme de detectare problemelor care să-i permită guvernului să acționeze rapid. Actuala diferență de salarizare e enormă. Încerc să găsesc cifrele exacte. E de 36,9%. Deci destul de mare această diferență care trebuie corectată. Guvernul e conștient de asta și-a luat angajamentul să <clears throat> ia acțiuni. CSE i-a cerut uh, guvernului să accepte asistență tehnică și să raporteze în fața CSE până în noiembrie. Referitor la asistența tehnică, dacă îmi permiteți să subliniez un lucru. OIM încearcă să se asigure că promovăm uh, așa numitul ciclu virtuos. Avem un sistem de supervizare și unul de asistență tehnică. Deci când apare o problemă, identificată o problemă de nerespectare, imediat oficiul uh, oferă asistență guvernului, dacă acesta, bineînțeles, își arată interesul și voința de a beneficia de acea asistență tehnică și am avut rezultate promițătoare prin promovarea acestui cerc uh, virtuos între supravegare și implementare și oferirea prioritară de asistență tehnică și țin să-i mulțumesc Comisiei Europene, mai ales uh, Digi3 și DGDEFCO cu care dezvoltăm uh, asistență tehnică țintită pentru a sprijini statele membre. Acum câteva cuvinte cu privire la Moldova și Ucraina. Convenția 81 și 191 inspecții la locul de muncă. Cele două țări se confruntă cu probleme asemănătoare. Comitetul de experți și-a exprimat îngrijorările la, cu privire la amploarea și intervenția inspectorilor muncii, deci trebuie să existe o înștiințare înainte de efectuarea inspecțiilor. Există restricții cu privire la numărul de inspecții la sediul companiilor. Ambele companii au probleme legate de competențele descentralizate ale inspecțiilor la nivel local, lipsește o coordonare adecvată și în cazul ambelor țări CAS le-a cerut celor două guverne să uh, ceară și să beneficieze de asistența tehnică uh, oferită de OIM. Deci cu ucranienii cooperăm de foarte mult timp pentru a-i ajuta și le-am cerut de asemenea țăr- ambelor țări să raporteze înapoi în fața ACS până în noiembrie. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug câteva cuvinte cu privire la Ucraina. Într-adevăr, de ceva timp uh, am colaborat cu această țară, însă în ambele țări sistemul de inspecții de muncă a fost slăbit și fragmentat și ceea ce vedem noi e că odată ce s-a distrus o astfel de structură, e foarte greu să o reconstruiești. Domnule președinte, nu știu dacă vreți să mai continui sau să mă oprez la un moment dat. Simt că îmi pierd și ascultătorii dacă o țin tot așa. Cum vreți dumneavoastră. Pot să mă vorbesc despre Honduras, El Salvador sau dacă vreți, puteți să-mi adresați deja întrebări. Haideți să începem cu întrebările. Agnes este prima care vi se va adresa. Mulțumesc! Mă bucur că am această ocazie. Întrebarea mea se, vor, se concentrează asupra unei țări care nu e în lista dumneavoastră, deoarece cred că într-un anumit fel uh, OIM are poate un cuvânt de spus mai greu, și anume Bangladeshul. Deci cum vă putem ajuta pentru că am să faceți presiuni cu privire la aplicarea standardelor OIM în Bangladesh? Vă dau exemplul Bangladeshului. Din câte înțeleg eu, Bangladesh nu e pe listă, deoarece cei de la OIM au cerut că s-au făcut prea puține progrese pentru a-i solicita guvernului din uh, Bangladesh să vină din nou în fața Comitetului de Aplicare a Standardelor. Însă trebuie să vă spun că această țară profită de programul orice, cu excepția armelor. Ei uh, exportă mai ales îmbrăcăminte. UE este principalul partener al Bangladeshului, dar Bangladeshul în mod uh, sistematic încalcă drepturile fundamentale ale lucrătorilor. Iar Comisia Europeană a impus două termene anul trecut guvernului bengalez, însă uh, am văzut în raportul noastră de progres că nu prea s-au făcut progrese. Poate că ne veți spune că lucrurile stau la fel ca și în cazul Myanmarului sau a altor țări care au un uh, sector textil uh, dezvoltat. Întrebarea mea e următoarea. Ce credeți despre rolul Comisiei Europene în acest caz? Aveți libertatea de a ne spune că dumneavoastră credeți că ar trebui lansată o anchetă în ceea ce privește sistemul GPS și o altă întrebare mai, de, mai generală. Gândind la țări precum Bangladeshul, Vietnamul, Myanmarul, credeți dumneavoastră că am avea nevoie de o legislație mai obligatorie din partea Uniunii Europene? De pildă pentru companiile europene care sunt prezente acolo pentru a asigura respectarea uh, drepturilor muncii. Eu vă apreciez foarte mult uh, munca pe care o faceți la Geneva, însă din când în când mă cuprinde o neliniște și anume am impresia că noi pierdem această luptă. Cum am putea face eforturi, face presiuni pentru a fi uh, aplicate mai bine convențiile esențiale ale OIM? Aveți solicitări în acest sens pentru actualul Parlament European sau pentru colegii care vor urma după noi? Domnul Winkler, mulțumesc! Dragi colegi, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați spus. Dat fiindcă abordarea s-a făcut de la țară la țară, mi-ar fi plăcut să aud mai multe despre Moldova și Georgia, țări pe care le-ați menționat tocmai adineori. Însă ați menționat un uh, aspect legat de inspecții la locul muncii. Mai sunt și alte probleme? Mai aveți alte informații pe care ni le puteți transmite? Deci suntem în Comisia de Comerț Internațional, deci m-ar interesa să știu tot felul de informații care ar putea avea un uh, efect asupra acordurilor noastre comerciale cu Georgia și Moldova. Încă o întrebare mai generală aș avea. Și nu știu cum să formulez lucrurile în mod mai elegant. Sistemul internațional, dar nu doar cel comercial, de la OMC, ci cam toate organizațiile internaționale trec printr-o perioadă cam tulbure. Vedem ce semnale sceptice primim din partea Washingtonului, chiar atacul la adresa OMC. Și subliniez că nu doar OMC-ul e sub atac, ci nu doar sistemul multilateral de comerț, ci probabil și alte instituții multilaterale și alte acorduri multilaterale. Am văzut cum SUA s-a retras din acordurile de la Paris, din acordul nuclear cu Iranul, cu consecințele pe care nu trebuie să le subliniez eu încă o dată. Deci întrebarea mea e următoarea. Cum credeți că va arăta viitoarea noastră cooperare? Ce rol va putea juca Organizația Internațională a Muncii ca partener, ca parte implicată în sistemul nostru de comerț internațional. Deoarece e clar că va trebui să revenim la aspectele comerciale ale mm, uh, cooperării cu organizația dumneavoastră. Asta ne interesează. De asemenea, cum vedeți viitorul uh, negocierilor noastre bilaterale? ale Uniunii Europene, deoarece, în primul rând, sprijinim sistemul de comerț multilateral și, făcând asta, suntem atenți aspectele ce țin de dreptul muncii. Însă, în același timp, paralel, trebuie să ne continuăm și acordurile bilaterale. Deci, cum credeți că putem coopera în acest context? aspecte legate de dreptul muncii trebuie incluse în acordurile comerciale. Deci asta e un aspect foarte important. Deci ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumim, Maria Arena. Mulțumesc pentru informații. Eu aș fi vrut precizări cu privire la două țări. Am întârziat, poate că deja le-ați menționat. Uzbekistanul, în primul rând. Știți că am încheiat un acord cu o rezoluție în ceea ce privește respectarea Uh, obligației de a nu uh, obliga pe copii să muncească. Mm, copii, ce uh, aș vrea să știu ce ați făcut cu Uzbekistanul. Am făcut acest acord și l-am condiționat de respectarea acestor condiții. Deci aveți informații speciale în legătură cu Uzbekistanul, a doua țară, Columbia. Cu această țară avem un parteneriat strâns cu Columbia, Peru și Ecuador. În Columbia avem o nouă situație politică și se pare că toate eforturile întreprinse până acum în cadrul acordului de parteneriat economic și cu sindicatele, din păcate, a crescut numărul de asasinate politice și sindicale în ultimele săptămâni. Deci, care e părerea OIM cu privire la aceste două țări, Uzbekistan și Columbia? Și ultima întrebare, mă alătur celor spuse de colega Iungherus am putea integra și, uh, și mm, ratificarea convențiilor uh, OIM în acordul noastre comerciale. Să știm că o primă etapă e ratificarea, după aia trebuie respectate normele. Există state membre deci care respectă prin ratificare, să după aia intervin companiile care în lanțul de valoare global ar putea fi implicate în respectarea normelor OIM. Deci care e cea mai bună soluție din punctul dumneavoastră de vedere pentru a obliga companiile să respecte aceste drepturi. Domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am întârziat puțin, însă parcă am auzit că se vorbea despre probleme legate de respectarea regulilor uh, OMC și Japonia. Uh, OIM, mă scuzați, și Japonia. Eu aș vrea să știu dacă toate statele europene, toate, UE, respectă convențiile muncii de la OIM. Sau există vreo țară din UE care nu respectă în totalitate? Deoarece mie mi se pare că noi cam le cerem, le dăm lecții tuturor țărilor din lume, însă nu sunt sigur că noi respectăm toate convențiile OIM. OIM. Bună întrebare, domnule Fisat. Domnul Scholz acum. I guess this... Da, chiar că e o întrebare care pune punctul pe ei. Voi continua cu acordul uh, cu Japonia. Aveți un calendar de, pentru a modifica situația descrisă. Și se potrivește acest calendar cu, pot, cu calendarul semnării și ratificării acordului de liber schimb UE-Japonia? modificarea situației va avea un impact direct asupra situației uh, uh, asupra acestui context de semnă și a tratatului de schimb UE-Japonia. S-a menționat Columbia și a adăugat și Perul. Munca la negru e în creștere acolo asta nu se schimbă. Deci standardele muncii din Peru au legătură sau nu cu această tranziție de a crea un sector uh, oficial de uh, angajare de muncă. Și asta afectează mai ales uh, oamenii din uh, zonele rurale și în al treilea rând. În general avem impresia că se deteriorează peste tot drepturile muncii. Se fac, s-au făcut progrese, mai sunt aranjamente uneori, însă lucrurile cam merg mai prost de fapt. Dar credeți că există o conștientizare în legătură cu faptul că avem nevoie de o reglementare mai strictă și mai controlată a sectorului muncii? Ce credeți despre introducerea de clauze obligatorii în toate acordurile liber schimb pe care le încheiem? Poate că asta e un instrument util pentru a contribui la modificarea situației lucrătorilor spre mai bine. A, aveți o discuție pe această temă la OIM? în legătură cu acordul obligatoriu de responsabilitate a corporațiilor, acord ONU? Deci care e părerea dumneavoastră? Mulțumim, doamna Müner. Mulțumesc, doamnă Varga, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. E foarte util să putem discuta cu dumneavoastră despre aceste aspecte comerciale, deoarece există mai multe negocieri acum cu mai multe acorduri comerciale, acum munca forțată și uh, non-discriminarea convențiile care nu au fost semnate de Japonia, Mexicul, nici el n-a semnat uh, Convenția 111 și se pare că Japonia nici măcar nu respectă pe deplin convențiile la care a aderat. Deci, iată niște chestiuni extrem de importante. Ați putea să-mi spuneți următorul lucru. Nu credeți că ar trebui să ne asigurăm că sunt semnate convențiile OIM înainte ca Parlamentul să-și dea vizul conform la un acord comercial? Am ajuns într-o situație șocantă. Și la întrebarea domnului Fisas, care spunea că există prevedere locale, da, mai e și modul în care noi reacționăm la încălcarea drepturilor sindicale. Aș vrea să știu ce credeți despre sancțiuni. Știm că Vietnamul e o țară unde condițiile de muncă sunt foarte proaste. Acordul nostru comercial are un capitol despre asta, însă din câte știu eu nu sunt prevăzute niciun fel de sancțiuni. Acum, acordul cu Mexic. Acolo se vorbește despre corupție și despre faptul că aceasta trebuie combătută. Însă, dacă nu se face legătura cu o sancțiune, nu știu dacă are vreun rost. Nu credeți că ar trebui să avem legătură clară acolo? Deci ce credeți? Ar trebui să avem niște convenții care să devină uh, obligatorii, deci care trebuie să fie semnate? Și de asemenea, care influența Chinei în ceea ce vrește zonele economice speciale din Vietnam? Și în ultimul rând, credeți că lucrurile vor lua o întorsătură mai bună în ceea ce vrește condițiile de muncă în Mexic, dat fiindcă a fost ales un nou guvern acolo? Start off with that we... Doamna Curtin Darling, o primă întrebare. Am avut o dezbatere foarte aprinsă în Parlamentul European și știu că și în SUA și în Canada se discută despre asta, despre punerea în aplicare a capitolelor de muncă și de dezvoltare durabilă din acordurile comerciale. Din perspectiva OIM, ce credeți despre modul în care am putea pune în practică mai bine angajamentele din acordurile de liber schimb? Maria a menționat Columbia. Iată un exemplu la care mă gândeam și eu. SUA are acel acord paralel uh, de drepturi cu Columbia. Noi avem acea foaie de parcurs a drepturilor omului cu care am fost de acord. Deci cum am putea folosi aceste instrumente, chiar dacă acestea n-au mare tărie în contextul actual, pentru a încerca să evităm o deteriorare a situației în Columbia? când activiștii și sindicaliștii își riscau viața. Și mai e și un alt exemplu, Honduras. În acordul cu America Centrală există un capitol de dezvoltare durabilă și OIM a criticat mult situația din Honduras, care e foarte periculoasă pentru sindicaliști și activiștii pentru drepturile omului. Deci cum vom cum am putea folosi noi mai bine instrumentele pe care le avem pentru ca aceste capitole de dezvoltare durabile să aibă un efect asupra progresului și să îmbunătățească siguranța sindicaliștilor și a activiștilor la fața locului. Mari, mi-a furat întrebarea pe care o aveam și eu. Da, noi trebuie să avem o abordare mai pozitivă. Aș vrea să știu și eu dacă noul guvern ales în Mexic uh, și are o altă atitudine cu privire la drepturile muncii. Uh, liderul minerilor, care a fost foarte uh, care a suferit foarte mult în trecut, este acum un membru al guvernului, după ani de zile în exiliu. Napoleon Gomez e acum membru al guvernului și pentru sindicaliști E o întărsătură extraordinară. Deci ar vrea să știu dacă există semnale din partea guvernului mexican în legătură cu faptul că acum chiar vor aborda aceste probleme legate de protejarea mm, contractelor, de încălcarea drepturilor muncii și codul muncii. Nici mea. Domnul Șuster. A, nu. Atunci aș avea și eu o întrebare cu privire la implementarea acordurilor comerciale. Mai mulți din colegii mei au menționat cazul Columbiei și al Perului. Ne-am întâlnit cu acest task force american și chiar și ei ne-au spus că nu au suficientă capacitate pentru a analiza exact uh, ce se întâmplă cu punerea în aplicare. Canada are și un acord cu Columbia, puțin mai diferit, însă cam în aceeași direcție și la fel și canadienii se încearcă să vadă ce se întâmplă cu punerea în aplicare, însă nu există o abordare coerentă pentru a avea un mecanism de monitorizare a implementării, care ar putea fi rolul OIM aici, pentru a sprijini Parlamentul European și alți actori să monitorizeze implementarea unor astfel de acorduri. E o problemă majoră. Deci, pe lângă ratificarea unui acord comercial, e important să existe mecanisme de monitorizare adecvate și asta are legătură și cu rolul pe care îl poate juca delegația UE. Thank you very, very much for all your... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările noastre foarte precise. Voi face tot posibilul să nu ratez niciun răspuns. Aș începe cu răspunsurile legate de situațiile pe țări, cu Bangladeshul în speță. Într-adevăr, toate întrebările pe care le-ați formulat sunt cele de discutat. Informații de context, uh, de ce Bangladeshul nu s-a aflat uh, în, pe lista Comitetului pentru aplicarea standardelor în acest an. După cum știți, uh, cazul Bangladesh a fost discutat în acest an. Apoi, cine decide care sunt cele 24 de țări? Sunt cei doi vicepreședinți ai comisiei care iau această decizie împreună și formulează o listă consensuală. Încep negocierile cu o primă rundă de 40 de țări și apoi uh, reduc lista la 24. Selecția se face pe baza unui număr de criterii care sunt publice, printre care seriozitatea, gravitatea problemei, uh, de când persistă problema. De asemenea, se încearcă asigurarea un uh, echilibru între convenții care țin de drepturi fundamentale, convenții tehnice, de asemenea uh, se caută un echilibru între regiuni pentru ca o anumită regiune să nu fie suprareprezentată. Deci Acestea sunt doar câteva criterii. Nu este o știință exactă, deci e dificil să îndeplinește absolut toate cerințele în ceea ce privește selecția. Ceea ce încerc să vă spun este că nu biroul face această selecție, ci cei doi vicepreședinți ai comisiei și mai sunt uh, o serie de factori care joacă un rol. A nu te afla pe listă nu înseamnă în niciun caz că nu există nicio problemă într-o anumită țară, pentru că a fost la un moment dat pe listă și acum nu mai figurează. Nu asta se înțelege prin neprezența pe listă. mai formulat alte întrebări cruciale, precum care este rolul comisiei dacă că a sosit vremea pentru investigații. Cum uh, puteți dumneavoastră ajuta în promovarea standardelor libe? Știți că biroul OIM um, uh, nu are o părere anume în ceea ce privește această dezbatere cu privire la sancțiuni, investigații. E o decizie care revine instituțiilor dumneavoastră. Și OIM nu are o poziție oficială în acest sens. Acum, în ceea ce privește Bangladeshul, cu toții suntem la fel de nerăbdători S-a oferit uh, multă asistență, consultanță, s-a investit mult timp. Rezultatele, din păcate, se lasă așteptate. Ni s-a spus că până în luna septembrie se vor face anumite reforme legale. Nu am primit până acum niciun fel de proiecte legislative pentru a face comentarii, deci nu suntem măsură să spunem mai multe doar că vor avea o legislație nouă în septembrie care va aborda în parte sau nu problemele pe care le-am discutat cu ei. Deci e un lucru care trebuie monitorizat în continuare. Mă voi referi la o parte din această întrebare, ceea ce putem face împreună. ce putem face împreună, cine anume, la fel și din partea companiilor. Răspunsul meu este cu câte forțe uh, se reunesc uh, pentru a face mai multe presiuni, cu atât rezultatele vor fi probabil mai bune. Când o țară a beneficiat de foarte multă susținere, precum este cazul Bangladeshului, cred că în relațiile de cooperare Există și momente în care discuțiile sunt mai dificile, dar uh, problemele trebuie adresate. pentru ca părțile să-și respecte angajamentele. Înțeleg că mm, recent ați avut uh, un dialog la Bruxelles uh, cu partenerii din Bangladesh, unde s-a consemnat un astfel de moment de sinceritate. Din uh, <clears throat> trecut uh, rezultă că trebuie să perseverăm, să insistăm, să nu cedăm și în final vedem și rezultate. Însă avem roluri complementare. Noi avem o deplină cooperare cu guvernul. Asta este și o decizie suverană a guvernului de a se angaja într-un dialog complet uh, cu OIM. Dumneavoastră aveți un rol uh, suplimentar și alt tip de relații în în cazul Comitetului de Standarde, de asemenea, această nerăbdare a fost formulată de reprezentantul lucrătorilor. Noi am vrut ca Bangladeshul să discute această chestiune. Am dorit de asemenea să se află pe listă și în lipsa unor progrese să aibă în vedere și o plângere în baza articolului 26. Deci, iată, un sistem de supraveghere care uh, apelează la mai multe căi. Solicitarea adresată unui guvern de a-și îndeplini obligațiile internaționale și de asemenea și uh, reprezentanții lucrătorilor care de asemenea Uh, solicită guvernului să-și respecte cuvântul dat. Acum, în ceea ce privește Myanmarul și dacă pierdem bătălia, nu. Um, în niciun caz, în ceea ce privește nici Myanmarul, nici Vietnamul. În ceea ce privește Vietnamul, probabil sunteți la curent că am avut uh, dezbateri uh, cu guvernul de acolo de mulți ani încoace, iar acum asistăm la un început uh, de atingere și realizarea rezultatelor. Au un plan de a ratifica convenții fundamentale și, și dacă mi-aduc aminte, Convenția 98 în ceea ce privește contractele colective de muncă, um, apoi în ceea ce privește munca forțată până în 2020, Convenția cu numărul 87, în ceea ce... până în 2023. Știu că președintele dumneavoastră se va deplasa acolo la un uh, atelier la nivel înalt unde se vor discuta toate aceste chestiuni. Dânsul va participa acolo și eu, reprezentând Organizația Internațională a Muncii. În ceea ce privește Myanmar, aici avem clasica situație un pas înainte, doi înapoi. Iată nefericitele mișcări la care asistăm. Myanmar s-a aflat uh, pe lista CAS în acest an. Uh, s-a solicitat și o misiune în teren pentru a face mai multe presiuni în ceea ce privește respectarea Convenției 87. Cred că discuția la nivelul CAS a fost uh, oportună, l-a venit la momentul potrivit și va ajuta partenerii, inclusiv uh, cei din UE, să-și impună agenda. Avem ocazia să menținem angajamentul nostru puternic acolo. Acum, Uzbekistan. Și am să trec la franceză. Les progrès ont été S-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește munca copiilor, mai ales în uh, producția sau culturile de bumbac și ne-am luat un angajament, am deschis uh, discuții cu guvernul pe care nu le puteam nici măcar imagina în urma cu câțiva ani. Uh, s-au acceptat anumite practici, de exemplu mobilizarea forțată, un lucru care este demn de apreciat. S-au făcut anchete foarte precise care ne permit acum niște dezbateri mult mai exacte și identificarea unor măsuri concrete prin care putem face progrese împreună, ajungând în felul acesta la politici care să limiteze această problemă a mobilizării forțate pentru recoltarea bumbacului. În același timp, aș vrea să vă reamintesc că uh, era vorba și de ratificarea Convenției 87 în ceea ce privește libertatea sindicală și convențiile colective. Am ajuns acum la un parteneriat uh, complet uh, cu această țară care depășește cu mult aceste probleme centrale, chiar dacă ele rămân în continuare probleme prioritare, dar am depășit această frontieră. Partenerul nostru uh, de la început era, a devenit acum uh, uh, viceprim-ministru. Avem un guvern progresist care face reforme um, promițătoare la nivel general. Prin urmare, cred că Uzbekistanul ar putea fi un model pentru noi într-un moment uh, în care scepticismul ne încolsește, ca să spun așa, dacă ținem cont de rezultatele pe care le-am obținut acolo. Columbia. Acum... Did... Acum câteva cuvinte în ceea ce privește Columbia. Da? Într-adevăr, uh, ascultând uh, ca și dumneavoastră informații în ceea ce privește creșterea nivelul de violență față de sindicaliști și sindicate, cred că este o țară în care s-a avansat mult, trebuie să recunoaștem acest lucru. Am ajuns la punctul final, desigur nu. Dacă această țară și-a depășit toate provocările, desigur nu. Ei sunt uh, ocupați acum cu implementarea acordului de pace și e cazul să fim uh, să dăm dovadă de susținere mai mult ca niciodată. De asemenea, trebuie să discutăm ce facem noi cu guvernul columbian, acest faimos uh, mecanism de soluționare a litigilor de muncă, unde sperăm că prin acest mecanism se vor putea preveni conflicte de muncă și cele existente rezolvate. În același timp, din ce vedem din presă, primim un număr din ce în ce mai mare de sesizări la comisia care se ocupă de libertatea de asociere, ceea ce arată că trebuie să ne concentrăm uh, forțele la nivel național pentru ca această comisie să funcționeze așa cum trebuie. Deci OIM discută cu guvernul ce se poate face la nivel uh, național pentru a ajuta să-și rezolve uh, problema acolo, la fața locului, înainte să se adreseze sistemului de supraveghere internațional. Deci în Columbia e momentul să menținem uh, prezența de plină și să oferim susținere în aceste vremuri grele. Mexic În guvernul a fost recent uh, înscăunat și mă aștept ca acest guvern să plece de la ce s-a realizat cu guvernul anterior și să avanseze pe uh, calea reformelor necesare. Dar e totuși prea devreme să venim cu ceva concret. Poate că nu m-am referit uh, suficient de mult uh, la toate țările mm, despre care am fost întrebată, dar totuși permiteți-mi câteva considerații de ordin general. Această idee sau noțiune de deteriorare generală a drepturilor lucrătorilor, ținând cont de ceea ce se întâmplă la nivel mondial, sunt prudentă cu astfel de afirmații generale care par a fi adevărate, pentru că cu toții ne putem gândi la un exemplu unde s-ar aplica, dar în același timp putem găsi și un contraexemplu care să contracareze acel prim exemplu, ceea ce am și de gând să fac. Dar cred că trebuie să abordăm astfel zbateri cu prudență și poate să defalcăm chestiunile mai bine acelea pe care trebuie să le abordăm în momentele actuale. Și exemplul pe care vreau să-l dau este munca minorilor. În cazul acesta, această afirmație de deteriorare generală n-ar uh, avea uh, niciun fel de bază. Sau s-a avansat foarte mult uh, în această privință. Dacă s-a eliminat munca minorilor, Uh, nu, încă sunt 168 de milioane de minori la nivel mondial care lucrează și unul ar fi prea mult. Dar totuși cifrele arată că s-au făcut progrese, dar aceste progrese deseori sunt trecute cu vederea datorită faptului că mai rămâne ceva de făcut până la eliminarea completă. Dar munca minorilor este un bun exemplu care arată că dacă comunitatea internațională se reunește, atunci uh, uh, cum se pot face progrese împreună, precum în cazul convențiilor cele mai importante care vizează cele mai grave forme de muncă în rândul minorilor. Sigur că aceste rezultate trebuie să persiste, să se mențină și trebuie să ne gândim uh, ce ar rămâne din aceste rezultate dacă condițiile economice s-ar deteriora. Iar uh, vis-a-vis -vis de ceea ce putem face împreună, ei bine, cred că Trebuie să promovăm în continuare susținerea pentru uh, redresare economică în vremuri grele, multilateralismul, menținerea sa, a reveni la politici sau la rețete unde drepturile lucrătorilor ar uh, avea un rol secundar în spatele uh, dezvoltării economice, dezvoltării companiilor private. Ar fi astfel de exemple. Deci, împreună, cred că trebuie să menținem atenția tuturor asupra importanței egale de a promova dezvoltarea economică și socială în același timp, chiar dacă vremurile sunt mai dificile din punct de vedere economic. Și atunci când mă gândesc la câștiguri rapide, prin luarea unor măsuri economice radicale într-un anumit uh, <clears throat> moment al unei, din viața unei țări și mă gândesc aici la Ucraina, Moldova, reducerea numărului funcționarilor publici și apoi uh, practic uh, inspecția, desfințarea aproape completă a inspecției muncii ceea ce necesită luarea de la zero a tuturor uh, măsurilor. Deci, trebuie menținute instituțiile vitale în acest sens, să ne asigurăm că drepturile lucrătorilor nu sunt surclasate de dezvoltarea econo- politicilor economice și pentru că dacă facem un pas înapoi. Acum, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, a reveni este mult mai greu. Și sunt multe exemple în acest sens. Și aș încheia spunând că în vremuri turbulente pentru sistemul multilateral, uh, da, față de această afirmație pot spune că și noi constatăm acest lucru și la nivel de OIM. Nu suntem imuni nici noi la ambianța, atmosfera generală. Pe de altă parte, am um, sesizat o susținere importantă pentru multilateralism uh, în cadrul OIM. Nu avem semnale care să arate că există țări care să pune sub semnul întrebării multilateralismul din perspectiva drepturilor lucrătorilor. Într-adevăr, la nivel de, nivelul comerțului asistăm mult mai mult la această tendință. Și la întrebarea dumneavoastră, ce impact are acest lucru în situația în care treceți um, mai degrabă la acordul multilaterale, uh, multi, acordul bilaterale, îmi cer scuze, și ieșiți astfel din sfera multilateralismului, e bine, asta e o întrebare la care trebuie să dați un răspuns dumneavoastră. Dar fie că sunt multilaterale sau bilaterale, important este să existe un puternic capitol care să abordeze și dreptul muncii. Sigur că dacă multilateralismul um, va scădea în amploare, acest lucru va face ca discuțiile în bilateral să devină din ce în ce mai dificile. Dar în ceea ce privește capitolul pe drepturile lucrătorilor, faptul că OIM rămâne un forum multilateral unde aceste chestiuni se discută, poate compensează câte ceva. Și acum un ultim punct, pentru că văd că timpul zboară, dar dumneavoastră ave, ați avut foarte multe întrebări. Implementarea acordurilor comerciale și mecanismele corespunzătoare. Cred că pot să fiu de acord cu dumneavoastră că trebuie să vedem ce a funcționat până acum din experiențele trecutului. Există cu siguranță și povești de succes. Nu vreau să ne concentrăm doar pe problemele cele mai grele. Prin foruri globale, foruri de discuție, care să ia în dezbatere aceste chestiuni, putem menține presiunea, atenția asupra acestor teme. Eu cred că nu monitorizarea în sine duce la rezultate. Ce duce la rezultate este angajamentul, acțiuni și noi întotdeauna am preferat în acest sens cooperare, cooperarea cu statele noastre membre și evident că poate putem monitoriza și rezultatul cooperării mai frecvent pentru a ne asigura că mergem către o, o monitorizare mai robustă a rezultatelor cooper. Este o chestiune care, desigur, este analizată și la nivelul uh, OIM. Sigur că nu e nimic perfect. La întrebarea dacă țările europene îndeplinesc pe deplin toate aceste cerințe la un anume moment în timp, cu siguranță nu. Deci lucrurile sunt complexe, însă avem nevoie de mecanisme care să permită o monitorizare regulată a acestor uh, chestiuni care țin de conformitate care să țină respectivele guverne responsabile. și dublate cu eforturi ale uh, activiștilor pentru drepturile omului, uh, foruri uh, de reprezentare a companiilor. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră că nu este vorba doar de acțiuni uh, luate la nivel de guvernă, guverne sau organizații internaționale, ci trebuie să construim și alianțe ample, inclusiv cu lumea afacerilor, care să fie mai responsabilă și din schimburile mele cu multe companii din sectorul privat, constat că există un interes real atunci când constată că neconformitatea cu dreptul muncii e un risc. Și, prin urmare, pot fi implicați și ei și ar, așa ar trebui să procedați și dumneavoastră. Da, mulțumesc. Implicarea este necesară la toate nivelurile, fără îndoială. Iar acum are cuvântul comisia, dacă dorește să comenteze. Vă rog. Much, uh, Mulțumesc foarte mult! E clar că o implementare uh, corectă a drepturilor și principiilor fundamentale în domeniul muncii sunt esențiale și UE recunoaște rolul Organizației Internaționale a Muncii și eforturile făcute în acest sens. DigiTrade și DigiOcupare au avut o cooperare foarte bună cu OIM Considerăm că această organizație multilaterală este esențială pentru implementarea politicilor comerciale ale UE și am intensificat uh, schimburile între noi în ultima vreme. Considerăm că dialogul nostru a dus la rezultate tangibile în fața locului pentru a îmbunătăți respectarea convențiilor fundamentale ale OIM de către partenerii noștri. Și nu e nevoie să intru aici în detalii, dar știți probabil că avem preferințe unilaterale în cadrul sistemului SPG și SPG Plus și sistemul Totul în afară de arme, iar Convenția OIM joacă un rol esențial în ceea ce privește țările eligibile pentru aceste sisteme preferențiale. În ceea ce privește politicile comerciale, am inclus standardele de muncă și cererea de ratificare și o implementare corectă a Convenției în domeniul muncii, capitolul referitor la comerț și dezvoltare durabilă. Avem și dosare tematice cu OIM, cum ar fi, de exemplu, responsabilitatea uh, muncii copiilor, sistemul de aprovizionare global, munca forțată, domenii sectoriale în care ne centrăm pe producția de textile, uh, pactul de stabilitate cu Bangladeshul. Și aici am avut deja mai multe întâlniri. Uh, a patra întâlnire a avut loc chiar în urmă cu două săptămâni pentru pactul de stabilitate. S-au transmis mesaje foarte clare către autoritățile din Bangladesh și către toți partenerii. Comisarul pentru Comerț a insistat pentru a face progrese, în special în ceea ce privește drepturile muncii și în contextul uh, sistemului și a preferințelor uh, totul în afară de arme mesaj care sperăm că a fost înțeles de către partenerii noștri din Bangladesh. De altfel, guvernul Bangladeshului va adopta un pachet de amendamente Uh, la legislația muncii și în ceea ce privește zonele economice preferențiale, tocmai pentru a răspunde recomandărilor făcute de OIM. Avem și o misiune diplomatică la DACA luna aceasta, în cadrul căreia vom uh, discuta despre toate aceste aspecte și uh, comisarul va lua legătura și cu ministrul pentru comerț pe același domeniu. Avem o altă misiune la DACA în luna septembrie pentru a monitoriza progresele uh, care ne-au fost uh, uh, promise la întâlnirea de la Bruxelles. În general, Am avut o serie de schimburi de opinii cu OIM în cadrul ratificării convențiilor OIM. Considerăm că procesul este destul de lent, dar a avut totuși uh, rezultate bune. În concluzie putem spune că de la nivelul Comisiei susținem pe deplin uh, un cadru multilateral și implementarea standardelor și a regulilor care se bazează pe uh, monitorizarea OIM. Este o sursă de încredere și un ghid pentru politicile noastre comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu aceasta încheiem punctul 14 de pe ordinea de zi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și mult succes pe viitor! Următorul punct, punctul 15, este cu ușile închise, deci uh, vom uh, pune capăt uh, transmiterii în direct pe pagina noastră de internet și facem o scurtă pauză.